ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle, soweit schon eingetroffen, herzlich begrüßen. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vreau să salut prezența în sala colegilor noștri, în special domnul uh, Marc și ceilalți colegi care sunt prezenți aici, de asemenea domnul uh, Ockmark, care este raportor din partea Parlamentului, îi salut și pe ceilalți invitați care vor face prezentări suplimentare. Nu am de gând să fac aici o prezentare foarte pe lung. Vreau să vă spun doar că pentru noi, pentru Comisia de Industrie, această problemă a frecvențelor este foarte importantă. În decembrie 2010 am primit trei propuneri din partea Comisiei pentru a extinde cât mai repede cu putință accesul la internet și la banda largă și în acest pachet era vorba de trei măsuri principale, accesul la internet, o comunicare în legătură cu banda largă și o altă comunicare în legătură cu politicile pentru frecvențele radio. Toate acestea fac parte din noua agenda digitală a strategiei Europa 2020. Era vorba, de fapt, aici de o transformare a Europei într-un spațiu economic care să se bazeze pe cunoaștere și știință. În acest context, am analizat situația în zonele rurale, în sate, în mai multe state membre, însă dacă dorim cu adevărat să avem o atitudine serioasă și o adevărată dezvoltare durabilă a benzii largi, atunci ar trebui să ne punem la lucru și pentru ca Europa să rămână competitivă ar trebui să extindem rețelele de care dispunem. Vom obține informații în ceea ce privește perspectiva pe termen lung atunci când e vorba de aplicațiile acestor, uh, acestui spectru de frecvențe, domnul Hockmark și ceilalți colegi ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum se poate dezvolta piața, care sunt operatorii pe piață și care sunt serviciile și la ce prețuri sunt oferite aceste servicii, care sunt cererile de acces la internetul pe bandă largă și care sunt uh, consecințele din punct de vedere social și economic. Care sunt pozițiile din punct de vedere al concurenței și rolul Uniunii Europene, care sunt implicațiile, de exemplu, pentru IMM-uri, cum se poate utiliza mai bine această bandă largă, dacă avem nevoie de mai multă armonizare sau nu în Europa. Iată, numeroase chestiuni pe care le vom trata le vom dezbate între noi într-o perioadă de timp relativ scurtă, așa că mă voi opri aici și am să dau cuvântul domnului Ockmark în primul rând. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să mulțumesc tuturor Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care sunt aici. și raportorilor din umbră, pentru că participă la această dezbatere atât de complexă care, în care s-au implicat toate grupurile politice. Această dezbatere în legătură cu viitorul politicii de spectru în Europa este foarte importantă pentru a spori competitivitatea europeană și, de asemenea, oportunitățile de creație și de inovație la nivelul Europei. Domnule președinte, cred că săptămâna trecută, la un summit care a avut loc la Washington, a, care ar trebui să fie o întâlnire între cele, mai, a, cele două economii cele mai mari din lume, cea a Chinei și a Statelor Unite. Și am fost oarecum dezamăgit pentru că această întâlnire s-a bazat pe niște prezumții greșite pentru că cele două economii, de fapt, sunt numărul 2 și 3, iar economia Uniunii Europene este prima la nivel mondial. Câteodată se pare că uităm și renunțăm la ambițiile pe care ar trebui să le avem. Și am senzația câteodată că avem ambiția de a fi numărul 3 sau 4 pe viitor și nu cred că e corect. Ar trebui să facem tot ce putem pentru ca Europa să devină cea mai bună din lume și din acest punct de vedere trebuie să ne asigurăm că facem ce e mai bine pentru Europa. Iar politica în domeniul spectrului de frecvențe ne oferă perspectiva multor reforme care să creeze noi oportunități pentru economia europeană. Aș vrea să reamintesc aici un singur lucru. Motivul pentru care se spune că economia Chinei și a Statelor Unite sunt uh, cele mai mari din lume și se lasă deoparte economia UE, este pentru că noi avem o piață fragmentată, iar ei au o piață mare, unică. Însă, iar Piața telecomunicațiilor ne oferă o nouă posibilitate pentru a avea o piață digitală internă și deci, prin urmare, o piață internă adevărată, o piață digitală care să ofere ocazia unor noi reforme la nivel global. Avem uh, câteva nume importante în lumea de afaceri, cum ar fi Google sau Yahoo, companii moderne care majoritatea provin din Statele Unite, iar companiile omologe la nivel european niciodată nu ajung să se dezvolte atât de mult, pentru că niciodată nu au același acces imediat pe piața europeană. Există deci un dezavantaj pentru aceste companii la nivel global față de companiile americane și cred că uh, Același lucru se va întâmpla și pe viitor dacă ne gândim la modelul de afaceri din China sau din India. Deci cred că a venit momentul acțiunii să facem astfel încât să fim în fruntea acestor economii. Și să ne reamintim de asemenea că Europa a fost lider în anii 90 în această piață a telecomunicațiilor cu standardele uh, GSM și aceasta a dus la o dezvoltare rapidă a operatorilor, a device-urilor și a utilizării tehnologiilor moderne. Deci nu era vorba doar despre această nouă industrie a telecomunicațiilor care apărea. Era vorba și de un rezultat care ducea la o creștere a productivității în lumea afacerilor și putem vedea la nivel global că aceasta este realitatea. Internetul, banda largă, uh, ticurile toate acestea au crescut productivitatea și reprezintă o parte importantă a competitivității pe viitor. Deci, dacă vorbim despre piața internă digitală sau despre politica de spectru, de fapt, nu vorbim doar despre crearea celor mai bune condiții pentru industria de telecomunicații europeană. Nu, este vorba de asigurarea modelului perfect pentru cultura europeană, pentru serviciile europene, pentru antreprenoriatul european, pentru uh, companiile de telecomunicații europene. Toate acestea trebuie să aibă cel mai bun viitor asigurat. Și iată-ne deci unde ne aflăm. Din punctul meu de vedere, aceasta ne pune oarecare responsabilitate pe umeri pentru a liberaliza atât spectru cât e nevoie pentru a putea fi pe primul loc nu atât aspectul cât avem nevoie ca să fim pe locul al treilea, nu, atâta cât avem nevoie ca să ajungem pe primul loc în ceea ce privește inovația și apariția de noi industrii și noi tehnologii. Aceasta cred că este o adevărată responsabilitate. Și trebuie să ne asumăm această responsabilitate acum, pentru că este momentul decisiv. Dacă pierdem avantajele la care am putea ajunge acum, niciodată nu le vom mai recupera în timpul acestui deceniu care urmează. Dacă le pierdem acum, atunci uh, perspectiva pentru industria telecomunicațiilor europene se va schimba. O bună parte a dezbaterii s-a centrat între uh, conflictele și interesele dintre noile industrii, noile aplicații industriale și uh, radio-televiziunea. Și cred că acest perspectivă este greșită. Cred că lucrurile ar trebui văzute cu totul altfel. Ar trebui să vedem, în primul rând, cum putem asigura un conținut cultural care să uh, utilizeze la maxim banda largă și în același timp să ne asigurăm că uh, radioteleviziunea tradițională va funcționa de asemenea. S-ar putea să schimbăm structurile, însă trebuie să ne asigurăm că ceea ce am avut până astăzi vom avea și pe viitor. Și dacă facem acest lucru, atunci putem fi flexibili și putem asigura și obiectivele noastre de viitor, să eliberăm piața, să liberalizăm piața și să compensăm atunci când e nevoie pentru această realocare de frecvențe. Și dacă facem așa, cred că putem să facem foarte multe și de altfel trebuie să facem multe. Dacă analizăm cifrele de care dispunem, dacă vedem cât de mult, cres, cât de mult crește uh, traficul cu date în cadrul uh, telecomunicațiilor, acestea sunt impresionante. Probabil că vom reveni la această chestiune mai târziu. De acum până în anul 2015, probabil că aceste date vor crește, transferul de date va crește de 30 de ori. Și dacă vedem datele în mai multe state membre, unele din state membre dețin deja cifre mult mai ridicate, acolo unde telefonia mobilă a pătruns foarte mult. Deci, întrebarea care se pune este, dorim într-adevăr să fim lideri și să oferim acea flexibilitate de care e nevoie pentru a avea în același timp un leadership european și o adevărată piață internă europeană pentru toate tipurile de servicii, contribuind de asemenea la acea structură a telecomunicațiilor, iar pe de altă parte să asigurăm uh, distribuția conținutului cultural și radiodifuziunea pe care o dorim. Trebuie să facem și să găsim soluția cea mai bună pentru Europa, pentru ca Europa să fie lider. Poate că vi se pare că e o afirmație provocatoare, dar de fapt nu e vorba de nicio provocare atunci când spui că Europa trebuie să fie cea mai bună. Vă mulțumesc și aștept cu interes dezbaterea. Ähm, mulțumesc pentru această prezentare și acum avem, în primul rând, trei invitați care le urăm bun venit. Primul grup de lucru, fiecare invitat are câte 10 minute de vorbire, ca apoi să putem pune și întrebări și să ascultăm și răspunsurile. În primul rând, directorul pentru politici publice de la Vodafone are cuvântul și uh, îi dau cuvântul domnului Richard Fizi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să vorbesc uh, în această după-amiază. Voi fi foarte succint pentru că domnul Hăgmar deja a spus multe din cele pe care doream eu să le spun. Nu pot uh, decât să spun că sunt de acord cu uh, majoritatea celor spuse deja aici. Eu consider că modul în care administrăm acest spectru este probabil cel mai important factor în industria noastră fără fir, a transmisiilor fără fir, și dumneavoastră ca politicieni aveți o influență directă și profundă asupra activității noastre. Motivul este unul foarte simplu. Industria transmisiilor fără fir, în general, operatorii de telefonie mobilă, radiodifuziunea, ceilalți care utilizează această resursă, uh, răspund pentru o gamă uriașă de activități economice și sociale în Europa în ziua de azi. Și uh, dimensiunile uh, activităților uh, care vor folosi tehnologia fără fir vor crește pe viitor, este sigur. Dar în același timp, uh, dimensiunile totale de spectru pe care le avem la dispoziție pentru a susține aceste cereri, cereri care sunt în continuă creștere și uh, aceste oportunități din ce în ce mai multe rămân exact la fel și dimensiunile spectrului pe care le avem la dispoziție în Europa este identic cu cel pe care, le, pe care au la dispoziție, cu cele pe care le-au la dispoziție cei din Statele Unite sau China. Deci nu există niciun dezavantaj în competiție între vreo regiune a lumii sau alta în ce privește dimensiunile spectrului pe care le au la dispoziție. Avantajul competitiv provine din modul în care ne putem maximiza uh, profiturile uh, beneficiile sociale și economice care pot decurge din aceleași, din aceleași dimensiuni ale spectrului. Deci modul în care reușim noi să administrăm aceste resurse atât de puține și de valoroase, uh, hotărăște dacă suntem mai mult sau mai puțin uh, competitivi decât americanii sau chinezii. Acum, uh, din punct de vedere istoric, acest spectru nu a fost bine administrat în Europa. Poate vă amintiți că a avut opțiuni 3G doar la dispoziție doar acum 10 ani, ceea ce a dezavantajat din start industria telefoniei mobile europene. Am avut și tensiuni între politicieni și diverse instituții, dar și tensiuni la nivel diferit, diferitelor grupuri industriale europene, tensiuni care au rămas nesoluționate pentru prea mult timp. Industria noastră de transmisii fără fir în Europa a reușit să prospere în ciuda și nu datorită modului în care spectrul a fost administrat în trecut. Însă, vreau să spun că mm, uneori poate subestimăm progresele făcute pentru că am făcut progrese importante înspre soluționarea lucrurilor. Asta mă refer la ultimii ani și combinația de RSPP și dezbaterea, uh, uh, fosta dezbatere și amendamentele la revizuirea pachetului Telecom au fost și, ace- și acestea au constituit pași înainte foarte importanți pentru noi, însă au reprezentat doar un început. Avem încă foarte multe de făcut o să mă refer pe scurt la cele două zone în care cred eu că s-au înregistrat cele mai mari progrese și apoi și la zonele unde uh, rămân încă multe lucruri de făcut. Acum, uh, țintele și obiectivele RSPP în legătură cu uh, dividendul numeric, digital și uh, spectrul uh, dividendului numeric în toate statele membre până în 2013 sunt foarte importante. Îmi aduc aminte că doar în 2008 am publicat primul nostru raport sau oricum primul raport publicat de vreo companie de telefonie mobilă în care a spus că descătușarea dividendului digital va genera între, urma să genereze între undeva între 60 și 160 de miliarde de euro ca valoare economică pentru Europa și dacă uh, respectăm, dacă am fi respectat uh, obiectivele pentru 2013, ne-ar fi luat 5 ani de a pune în eh, pentru a pune în practică aceste propuneri. Nu e un interval de timp prea îndelungat, însă, totuși, ar fi rămas o întârziere de 3-4 ani eh, față de Statele Unite. Deci, după ce ne-am depășit temerele inițiale, și reticențele inițiale și problemele între diverse părți implicate, Cred că lucrurile nu au fost uh, atât de dificile și am văzut că nu e atât de greu să ne fixăm scopuri ambițioase în politica spectrului. Nu ar trebui să fim atât de temători atunci când uh, ne vom gândi pe viitor să facem schimbări ca acestea. Va trebui să facem multe schimbări în Europa și nu doar în ce privește spectrul, ci și în alte domenii, dacă dorim să continuăm să fim competitivi la nivel global. Beneficiile de a acționa așa cum am făcut-o cu dividendul, dividendul digital sunt deja foarte clare. Spectrul a fost licitat cu succes în Germania anul trecut. Germania a început deja desfășurarea a 14 rețele și uh, planificăm 15, 1500 de situri cu uh, tehnologie 4G până la sfârșitul uh, lunii martie. În Germania sunt deci 50 uh, de planuri. Însă, 150 de milioane de americani beneficiază de acele servicii în același timp. Germania și Finlanda sunt pionierii 4G în Europa. După cum, cum a spus domnul Hogmark, Acum trebuie să se vadă beneficiile acțiunii colective în întreaga Europa. Asta înseamnă că respectăm obiectivul 2013 și nu să, să nu ne înfierbântăm atunci când luăm în considerare alte opțiuni pentru spectrul pe viitor. În primul rând trebuie să consolidăm beneficiile și progresele pe care le-am făcut deja în politica de spectru. În al doilea rând, al doilea domeniu care a făcut progrese reale este utilizarea pe care o poate face telefo- telefonia mobilă în, în, a, cu spectrul de care dispunem deja. Datorită amendamentelor uh, directivei GS, GSM, în care Parlamentul dumneavoastră a jucat un rol foarte important. Anul trecut, în 2010, ne-am utilizat vechile frecvențe GSM și rețelele și siturile rețelelor existente pentru a extinde uh, serviciile de bandă largă 3G la 90% din populația României. E vorba de o țară care se afla pe penultimul loc ca penetrare a benzii large, largi în Europa. Deci, uh, astăzi românii în, din zonele rurale pot avea acces la serviciile telefon, de telefonie mobilă de bandă largă pentru că am reutilizat uh, aceste frecvențe pentru cu un preț de intrare de doar 5 euro pe lună. La fel s-a întâmplat acum în Italia, Franța și Marea Britanie. În Italia, de exemplu, uh, am făcut această reconfigurare a frecvențelor noastre de GSM pentru a uh, acoperi mii de comunități rurale din Italia care anterior nu aveau la dispoziție niciun fel de formă de comunicare în bandă largă. În Regatul Unit, uh, probabil că vom crește utilizarea 3G până la 90% din teritoriu până în 2013 și vom utiliza uh, frecvențele GSM pentru a face. Deci există multe progrese, iată, realizate cu beneficii reale pentru cetățenii europeni. Cred că sunt două domenii în care nu s-au făcut, din păcate, atâtea progrese cât, cât ar fi fost de dorit. În primul rând, vreau să spun că trebuie să ne asigurăm, într-adevăr, că obținem cele mai multe beneficii din spectru și mai ales pentru asta trebuie să ne ajute autoritățile uh, publice, din sectorul public. Într-o, într perioadă de presiuni financiare, uh, iată că am putea utiliza mai bine și în sectorul public uh, resursele de spectru care sunt utilizate mai bine în sectorul privat pentru moment. Trebuie să fim mai riguroși. În final, vreau să spun că trebuie să fim precauți și să nu acționăm greșit cu uh, evaluările competitive. Uh, piața trebuie să fie corect evaluată, dar asta nu trebuie să se facă printr-o întârziere a acțiunii sau prin uh, spărirea um, incertitudinii cum, așa cum s-a întâmplat în uh, Marea Britanie în ultimii 5 ani. Orice evaluare trebuie să uh, se facă după aceleași standarde care există în cadrul reglementar existent. Nu putem crea And finally and lastly, excess... Putem crea noi reguli uh, peste noapte și în final uh, prețurile excesive pentru spectru, chiar dacă sunt renoite sau supuse la dispoziție pentru prima dată, pot submina majoritatea progreselor pe care le-am făcut. Toți suntem singuri conștienți că există presiuni financiare uh, cu care se confruntă majoritatea tuturor membri astăzi. Dar utilizarea uh, prețurilor acestora pentru a uh, afecta unul din uh, sectoarele care vor aduce redresarea economică în Europa ar fi un lucru de-a dreptul diabolic și uh, s-ar face, vreau să spun, pe cheltuiala uh, viitorului economic european pe termen lung. Mulțumesc! Da, mulțumesc uh, foarte mult! domnule Fizi și acum dau cuvântul domnului Catherine Smagia din partea uh, șefa Departamentului de Proiecte Speciale, Politică și Strategie a BBC. Sorry. Thank you very much. Um, so, just to, uh, you know, to just to say first um, that I... Uh, Aș vrea să vă spun că sunt de acord cu foarte multe din lucrurile spuse până acum. Și nu e de mirare, deoarece BBC este un serviciu public, foarte sincretic. Noi nu avem uh, preferințe. Suntem însă la cheremul contribuabilor care plătesc și de aceea noi trebuie să le oferim ceea ce ei doresc. Vrem să oferim cât mai multe servicii, iar acum ne mutăm către e și televiziune conectată. Însă, de asemenea, jucăm un rol important în ceea ce vrește DDT și televiziunea digitală. Ceea ce e important pentru noi este să ne dăm seama că deși oamenii vor mai multe servicii prin banda largă, în primul rând ei preferă fosta televiziune lineală. Preferă să se uite în continuare la televizor din sufragerile lor. Suntem angajați în procesul de 800 de mega și încercăm să vedem cum ne putem crește eficiența. Tu, uh, sorry, to uh, what I was telling you about the BBC and the fact that we see uh, our... Vorbeam despre BBC și vă spuneam că <laughs> suntem priviți de consumatori în foarte multe feluri. Noi avem uh, difuziune, avem de asemenea posibilitatea de a emite prin recepție digitală și consumatorilor nu le pasă. Dacă e să ne gândim la nunta prințului William, majoritatea probabil vor privi prin televiziune digitală. Dacă vor însă știrile, își vor folosi smart telefoanele pentru asta. Uh, veștile de seara sunt văzute de la televizor, însă de asemenea de foarte multe ori oamenii urmăresc știrile și pe internet. Dacă e un documentar istoric, poate că doresc să-l vadă la orice oră noaptea, fie că sunt treziți, fie că vor folosi uh, difuzarea prin bandă largă. Însă, dacă sunt într-o deplasare, de exemplu, poate că vor să ne trimită ei nouă imagini cu evenimentele care tocmai au avut loc. Deci să nu uităm că e vorba aici de o comunicație în ambele sensuri. Noi vrem să ne mișcăm cât de repede, însă la fel de încet ca și consumatorii. Deci vrem să putem livra în continuare tot ceea ce livrăm acum. Televiziunea terestră digitală rămâne în continuare principala platformă în Marea Britanie. 45% din locuințe o au, însă, însă, în același timp, este și platforma folosită de foarte mulți oameni pentru a primi televiziunea pe receptoare secundare. So far, agree. It has been very simple. Până acum, totul s-a petrecut uh, așa cum trebuie, deoarece ne-am pregătit. Televiziunea terestră digitală în Marea Britanie și la nivel mondial se dovedește a fi din ce în ce mai eficientă. Am introdus DTT2 și această nouă tehnologie ne oferă o capacitate adițională de 67% dacă folosim DVB T2. Și dacă folosim această tehnică, putem crește capacitatea cu 50%. Deci putem îmbunătăți întotdeauna eficiența spectrului. Însă asta nu înseamnă că în curând vom putea elibera tot spectrul de care avem nevoie pentru serviciile noastre de difuziune. Deoarece DTT ar putea rămâne și pe viitor soluția unică pentru unii consumatori. E mult mai ușor să o folosim decât uh, satelitul, deoarece cei care nu au uh, acces la satelit pot să o folosească. Deci e o tehnică practic universală. Un alt factor important din punct de vedere al competitivității și al concurenței. După cum știm, televiziunea digitală terestră e deschisă și e o platformă liberă. Oferă atât servicii libere cât și plătite, însă accesul este liber și nu multe platforme sunt așa. Deci în ziua de astăzi nu se cuvine să eliminăm treptat televiziunea terestră digitală. În cadrul acestui proces, dacă nu va exista o coordonare eficientă între autoritățile de reglementare și factori de decizie internaționali, Marea Britanie, industria difuziunii din Marea Britanie, va avea un plan secundar. Vreau să curățăm canalele să autorizăm organizarea de licitații pentru canalele de la 63 la 64. Știm că putem să o facem. Știm că putem obține spectru superior, însă știm că asta costă. Și aș vrea să vă explic acest lucru. În Marea Britanie vrem să autorizăm două canale și de asemenea a trebuit să autorizăm canalul folosit de radio, pentru radiomicrofonie. Deci, practic, întreaga țară se baza uh, pe acesta. Doar pentru a autoriza aceste două canale, Oxcom a estimat un cost de 122 de milioane și dacă e să adăugăm radiomicrofonia, încă 30 de milioane. No. It, it takes time just... E nevoie de timp doar pentru a curăți, pentru a autoriza aceste noi canale. Până în 2013 e imposibil să încheiem acest proces. Iar în Europa, putem spera ca până în 2015 să se facă așa ceva. 800 was difficult to clear. A fost greu cu 800 de MHz. Ce se va întâmpla însă cu transferul? Deoarece practic ni se cere un transfer către alți utilizatori. Deci cum rămâne cu transferul de 700 de MHz? Pentru asta ar fi nevoie de o replanificare completă a rețelelor europene de televiziune terestră digitală, deci nu doar britanică. O nouă conferință, ITU, și nu există nicio garanție că am obține aceleași niveluri de acoperire. Același număr de muxe. O parte din uh, public și-ar putea pierde serviciile terestre, iar între 30 și 50% din locuințe ar trebui să-și uh, schimbe uh, receptoarele de pe acoperișuri. Deci costurile pentru consumatori ar fi însemnate și ar pierde și accesul la televiziune. Deci e un proces foarte costisitor. Nu spun că nu putem să o facem, putem, însă va fi nevoie de timp. E o planificare foarte complexă, e nevoie aici de reinginerie, de comunicații publice, de mult sprijin pentru consumatori. Și când organizăm acest proces, trebuie să vedem de asemenea care poate fi și eventualul impact negativ asupra viitorului. Înțelegem că Problema nu constă în a folosi mai mult sau mai puțin spectru pentru difuziune. Problema e să vedem când și dacă putem să migrăm către alte mecanisme de livrare uh, disponibile pentru toată lumea. And the clear and the risk and the cost of doing this. Riscurile și costurile sunt clare. Însă ne întrebăm dacă beneficiile sunt dovedite. Noi am vrea ca împreună să întocmim un adevărat studiu pentru a înțelege care sunt nevoile pentru noile servicii de acum, care vor fi nevoile în următorii 20 de ani, cât spectru va fi necesar pentru fiecare tip de utilizare, unde avem nevoie de spectru, dacă există anumite benzi de peste un giga, de exemplu, care pot fi folosite mai bine. Nu sunt sigură că banda de 700 MHz e cea mai potrivită pentru serviciile uh, de bandă largă mobile, de exemplu. Deci trebuie să ne gândim la toate serviciile de care vor avea nevoie consumatorii peste 10-20 de ani și să vedem cum putem să ne asigurăm că vom avea suficient spectru pentru a prim, pentru a face față acestor noi servicii și pentru a le putea livra. Deci ceea ce spunem noi este că dacă vrei să ai o politică care să se bazeze pe dovezi, e nevoie de o bună analiză cost-beneficii. Trebuie să vezi care este costul autorizărilor. De exemplu, cu uh, cazul de 800 de MHz am avut uh, Uh, niște exemple clare. Știm cât ar costa, de exemplu, Marea Britanie, 2,5 uh, miliarde dacă am vrea acum să eliberăm banda de 800 de megahertz. Trebuie să înțelegem care sunt beneficiile de eliberarea acestei benzi de 800 de megahertz. Deci beneficiile ar fi de 2,3 miliarde. Deci aici, dacă te gândești la cost-beneficii, nu prea sunt multe beneficii. Și de asemenea, trebuie să știm când trebuie să acționăm, dacă așteptăm mai mult, dacă ne gândim împreună cum putem livra toate serviciile de care au nevoie consumatorii, poate că ajungem la o valoare mult mai bună. Și când mă gândesc la valoare, nu mă gândesc la doar, doar la bani, ci și la beneficiile socioculturale care trebuie calculate Există beneficii culturale pentru radiodifuziune, foarte multe beneficii sociale pentru banda largă, pentru telefonie. Nimeni nu uh, neagă acest lucru. Politica privind uh, frecven... spectrul frecvenței radio ar trebui să recunoască următorul lucru, că serviciile de radiodifuziune sunt importante pentru cetățeni. Și la fel de importantă va fi televiziunea digitală terestră, cel puțin în următorii 10-15 ani. Încercarea de a avea o eficiență și de a libera spectrul pe viitor trebuie să uh, fie bazată pe niște obiective clare de valoare publică. Banda de 800 de MHz va fi eliberată la, cu un cost însemnat, însă nu până în 2013, deci nu cred că e fezabil uh, cel puțin nu în Marea Britanie. În momentul de față nu e nevoie să mergem mai departe. Acum trebuie să ne gândim la cum trebuie să procedăm pe viitor. Și aici suntem de acord. Transferul de 700 de MHz poate că fi următorul sfat, în, uh, pas, mă scuzați, însă e uh, încă departe. Trebuie să vedem ce putem face acum cu banda înaltă. Toate benzile de spectru de peste 1 giga prezintă uh, spații care nu sunt folosite așa cum trebuie, deci care pot fi folosite mai mult. Deci avem posibilitatea de a avea capacități mai mari. Deci să vedem care sunt adevăratele nevoi ale cetățenilor să le analizăm îndeaproape. Nimic nu e imposibil, însă totul va costa. Și ar vrea să închei referindu-mă la costuri. Costurile trebuie să fie asumate de cei care vor beneficia, de pe urma beneficiilor, spune vorbitoarea. În Marea Britanie, când Guvernul plătește pentru eliberarea benzii de 800 de MHz. Deci aici guvernul plătește, practic contribuabilii. Deci dacă e o valoare suplimentară pentru folosirea spectrului eh, pentru anumite servicii, asta nu înseamnă că serviciile care folosesc deja spectrul respectiv nu au nicio valoare. Deci ceea ce trebuie să vedem este care sunt valorile incrementale, marja de valoare pe care o vom avea și dacă aceasta justifică sau nu costul eliberării spectrului. Deci asta trebuie să o facem. Cu un plan bun și gândindu-ne uh, la ce se va întâmpla în următorii 20 de ani. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! de la CSF Associates, Simon Forbes. And uh, I have to thank everyone for... Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat astăzi aici. Este o adevărată plăcere și un privilegiu pentru mine să mă aflu aici în fața dumneavoastră. Am o sarcină foarte interesantă pentru că în 10 minute trebuie să vă conving că felul în care s-a utilizat spectrul în ultimii 25 de ani de când a început uh, domnul Hertz. Dom Lucrurile s-au schimbat foarte mult și lucrurile nu pot fi provocate, dar pot fi modificate. Ne putem aștepta să fim uh, mai flexibili și aceasta în special din cauza puterii uh, la nivelul calculatoarelor pe care o avem de procesare. Deci, aș vrea, în primul rând, să vedem dacă funcționează aparatura este să vedem ce se va întâmpla pe viitor cu utilizarea spectrului și să încercăm să punem câteva întrebări în legătură cu cum alocăm spectrul în ziua de astăzi. Și, în sfârșit, foarte rapid și într-un mod simplist, să vedem la noi forme de partajare și, de asemenea, să analizăm și niște modele economice pentru Europa, să încercăm să vedem care sunt avantajele nu doar pentru industrie, ci și pentru societate în general, pentru IMM-uri și pentru companiile mari. Este vorba de aici de un grafic pe care l-am utilizat în ultimul uh, timp în legătură cu subestimarea creșterii utilizării mobilelor a existat o creștere a cererii, serviciile mobile au crescut foarte mult față de cele ale radiodifuziunii, cerând și mai mult spectru, mult mai mult rapid decât ne-am fi așteptat. Și ce se vede aici este o privire globală de ansamblu. Putem vedea că și ce se întâmplă în afara Uniunii Europene este la fel de important și în alte regiuni în ceea ce privește produsele și serviciile care sunt utilizate. Dacă ne gândim la cerere și o analizăm mai detaliat, am văzut că această creștere s-a datorat uh, schimbării uh, la nivelul veniturilor, a distribuției globale a bunăstării. Cererea de servicii mobile este din ce în ce mai mare, mai mulți utilizatori și o mai mare uh, capacitate a cererii pentru Banda largă mobilă, internet, media, un nou model al industriei din punct de vedere al conținutului și al serviciilor de internet. Și în același timp, partea reprezentând modelul ofertei este oarecum clară, dar pe care nu o vedem, pentru că ce vedem până acum este din punctul de vedere al internetului, al uh, industriei serviciilor oferite consumatorilor. Toate acestea ne spun că dorim o parte de spectru și acesta este un model foarte diferit. Ni se spune, de exemplu, că se dorește un aparat, un device care să meargă pe frecvențe radio și acel produs dorește să fie vândut consumatorilor fără a exista probleme de limitări de spectru. Și iată și datele pe care le avem de la Cisco. În Europa Occidentală, o creștere de 37 de ori a transferului de date mobile până în anul 2014. Deci ne așteptăm și pe viitor la o creștere foarte mare. Se pare, deci, că spectrul este supus unei presiuni foarte mari. Totuși, dacă facem o analiză la nivelul uh, rural, suburban și urban și vedem ce se întâmplă și în Statele Unite, vedem că spectrul se află mai degrabă în zona albastră, care este a utilizării scăzute și deși s-ar putea ca în acea zonă să existe o licență acordată, aceasta nu este utilizată foarte puternic în acea zonă. Și atunci am putea să ne întrebăm dacă am putea utiliza spectru într-un fel nou. Și dacă această lipsă a spectrului nu este de fapt o chestiune artificială din cauza politicilor publice tradiționale. De când am început procesul de reglementare a spectrului, înainte de primul război mondial, am avut, în primul rând, trei tipuri de modele de management a spectrului. Cel de reglementare de tip uh, militar, în care exista sistemul de comandă și control, uh, guvernul știe cel mai bine, primul venit, primul servit, uh, concursurile de frumusețe, flexibilitate scăzută, pro-guvernamental și așa mai departe. Al doilea model a fost acela a maximizării valorii. Am avut uh, modelele Piața știe cel mai bine, licențe a drepturilor de proprietate, piețe secundare și licitații pe piețe secundare și aceasta a dus la apariția unor mari operatori mobili. E, există operatori care cumpără spectru, nu neapărat pentru a oferi multe servicii, ci pentru a putea acapara piața și a îi face pe rival să nu aibă atât de multă marjă de manevră. Dacă ne gândim însă acum la un nou model, la o nouă perspectivă, al treilea model de gestiune pe care doream să-l prezint, Aici apare ideea flexibilității și a bunului comun a spectrului. Și acest lucru utilizăm de fapt foarte mult atunci când e vorba de Wi-Fi, de Bluetooth, de comunicări AFC, de asemenea la nivelul instrumentelor uh, medicale, a telecomenzilor pentru deschiderea garajelor, de exemplu tot felul de device-uri pe care le utilizăm în viața de zi cu zi. Aici e vorba de o bandă foarte mică de spectru care este foarte utilizată. Și există operatori, de exemplu, care doresc să elibereze spectrul necesar pentru 3G prin utilizarea conexiunii fără fir. Există foarte multe soluții tehnice pentru a face acest lucru, pentru a putea partaja acest spectru și pentru a avea mai mare flexibilitate. De exemplu, am putea crește semnalul. Există mai multe niveluri pentru a reduce nivelul de zgomot, de interferență. E adevărat că pentru a înțelege acest model trebuie să știi foarte multe. Putem a vorbi despre interferențele care apar la distanță scurtă și putem accepta anumite interferențe și putem mări semnalul pe care îl folosesc alții. Dacă vedem uh, toate publicațiile care se fac pe această temă, se vede că sunt multe studii științifice care vorbesc despre modalitățile care ar putea fi utilizate. Și toate vorbesc despre utilizarea benzii respective cu uh, o putere mai mare, o capacitate mai mare de procesare. Nu avem timp acum să intrăm în detalii, în toate tehnicile care pot fi utilizate, dar e vorba de tehnologii care reprezintă vârful tehnologiei la ora actuală și care oferă oportunități foarte mari la nivelul IMM-urilor și de asemenea pentru companiile mari care pot da dovadă de creativitate și pot crea o nouă industrie și pot utiliza această nouă tehnologie. În același timp, avem ideea că noile tehnologii de rețea, ne referim la acea schimbare în există mai multe state membre din Europa care utilizează foarte mult radiodifuziunea. S-a și de altfel, prezentarea pe care ne-a făcut-o Catrin a fost exemplară pentru a vedea cum putem face ca radiodifuziunea să fie mai eficientă. Însă există și alte modalități pentru ca banda largă să ajungă la din ce în ce mai multe persoane. Copiii mei, de exemplu, nu se uită niciodată la televizor, se uită la Macintosh sau la calculatoare și se uită la televizor pe calculatoare și folosesc acel video on demand, deci văd ce vor când vor. Deci care sunt perspectivele de viitor? Obiectivele principale sunt acelea de a introduce modalități alternative de utilizare a spectrului pentru a evita conflictele de interferență care există la ora actuală astfel încât fiecare utilizator să utilizeze în mod eficient bunurile comune. Dacă vedem graficul pe care îl aveți în față, de fapt, avem o bandă foarte largă care poate fi oferită sistemelor fără fir, de exemplu, pentru servicii publice, pentru radiodifuziune, unde am avea un preț de rețea foarte mic, o penetrare foarte bună, de asemenea uh, penetrarea la nivelul betonului armat pentru clădiri este de în jur de 600 de MHz. Dacă în Europa am dori cu adevărat să partajăm mai mult spectrul și să avem mai multă bandă disponibilă pentru comunicațiile fără fir, această bandă de 600 MHz ar fi foarte interesantă. Aici aveți un scenariu care a fost elaborat de un guvern european în urma cu ceva timp, în care ni se cerea să vedem care sunt perspectivele utilizării spectrului pe viitor. Poate am mers până prea departe, dar ceea ce doream să spunem era că ar putea exista o creștere în următorii 25 de ani pentru a avea la dispoziție mult mai mult spectru. Și se vede o reducere dramatică a primului model de gestiune și o creștere a celui de-al doilea și al treilea model. Poate că eram totuși prea optimiști. Însă dacă ne uităm la website-ul Ofcomului, în anul 2000, 95% din uh, spectru era utilizat în primul model de gestiune. În 2010, acesta se redusese la doar 21,6%. Mecanismele de piață acopereau în jur de 71% din servicii, iar excepțiile de licență ajunseseră la, derogările de la licență ajunseseră la aproape 7%. O întrebare interesantă ar fi dacă ar trebui să ajungem la o rată mult mai ridicată pentru acestea. Și dacă comunicațiile pe care le vedeam în graficul anterior, în legătură cu bunul comun la nivelul de 30%, ar fi necesar. Dar, de fapt, așa se va și întâmpla, după cum se vedea în graficul anterior. Ce se poate observa aici? Există oportunitate foarte mare pentru inovație în noi servicii și produse, putem construi un adevărat capital intelectual, noi locuri de muncă, de asemenea tranzacții în acest domeniu. Unele dintre ele sunt uh, chiar gratuite, servicii foarte bune, de calitate. Se construiesc noi tehnologii pentru care e nevoie de o adevărată construire a capitalului intelectual. De asemenea, un cost mai scăzut pentru infrastructura de bandă largă, se poate reduce dividendul digital și se poate accelera modelul unei economii mai echilibrate. Trebuie să ne centrăm mai mult pe problema a procesării a industriei electronice și așa mai departe pe continentul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc! Am ascultat prezentări diferite cu informații foarte utile și sunt convins că doriți să adresați întrebări invitațiilor noștri înainte de a trece la următorul grup de experți. Mulțumesc! Aș avea pentru cei trei experți. Ce am putea face dacă nu facem ceea ce credeți dumneavoastră că ar trebui să facem? Deci, dacă avem într-adevăr o creștere a traficului de date mobile, o creștere dramatică, aproape aș spune, și dacă trebuie să facem față acestei cereri, aș vrea să ne dați exemple pentru a spune cum se poate face acest lucru. Am l-am auzit pe ultimul vorbitor care vorbea despre creșterea acelor bunuri comune, care ar fi o soluție. Însă nu știu dacă aceasta ar fi suficientă pentru că am avea o creștere în în toate domeniile. Și cu cât avem o mai mare creștere pe serviciile mobile, cu atât avem o creștere de asemenea și pe, tele, pe serviciile fixe atunci când avem o creștere la internetul Wi-Fi fără fir, există o creștere și la internetul fix. Deci același lucru se întâmplă și cu traficul de date mobile. Deci asta nu înseamnă că putem trece practic acest trafic de date dintr-un domeniu în altul și astfel să rezolvăm problema. Așa că vă rog, așteptăm soluții pentru a rezolva aceste probleme. Doamna Trautmann. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să... Am dorit să pun o întrebare, dar pentru că vorbitorul meu a vorbit direct despre punerea în comună a spectrului fără licență, dar aș fi dorit ca în plus să ne ofere mai multe detalii, pentru că eu personal consider că pentru a susține inovarea și pentru a folosi mai mult tehnologiile cognitive, trebuie să concentrăm o parte a dividendului consacrându-l cercetării și inovării uh, și toată lumea să facă așa ceva. Din acest punct de vedere, cred că toți cei implicați au o responsabilitate, uh, radiodifuzorii și operatorii de telefonie mobilă. Cum uh, putem avea o atitudine mai activă ca să dăm această orientare uh, puternic marcată a spectrului în care trebuie închiriat, sigur, cu difer- prin diverse uh, metode posibile, dar și cu spectrul acesta fără licență, ca să facilităm uh, o dezvoltare tehnologică profitabilă. Da, doamne Castillo, vă rog. Eh, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul este că pentru un deputat, chiar dacă lucrează de mult timp în acest domeniu, toată această dezbatere are o componentă tehnică foarte pronunțată. De aceea există anumite dificultăți pentru a ne face o viziune care să se bazeze pe niște principii tehnice obiectivi pe niște principii obiective, cel puțin din partea noastră. Ceea ce putem face noi este să aplicăm experiența noastră și să vedem cum putem confrunta această experiență cu realitatea. Așa cum spunea domnul Forș, uh, copiii dumneavoastră se uită la televizor, nu se uită la televizor, se uită doar la Macintosh. Copilor mei le se întâmplă exact același lucru și aceasta coincide cu ceea ce am văzut aici, pentru că creșterea uh, utilizării telefonelor inteligente este foarte, foarte mare în următorii ani. Iată, deci, trebuie să oferim o uh, viabilitate tehnică pentru această creștere economică și pentru această cerere care vine din partea consumatorilor pentru a utiliza aceste produse ale noii tehnologii. Și eu sunt oarecum surprinsă atunci când uh, îi aud vorbind pe utilizatori despre alte tehnologii, se vorbește despre televiziune digitală și așa mai departe și există tot felul de reticențe, există dificultăți de înțelegere a faptului că această tehnologie, iată, a luat-o pe un anumit drum și cel mai bine ar fi ca acea tehnologie să fie inclusă în sectorul de activitate reprezentat, pentru că în felul acesta și ei ar putea elabora noi produse care să profite de acea tehnologie. Iată deci, sunt surprinsă de această situație și aș vrea să-l întreb pe domnul Forș dacă în această procedură în care ne aflăm în fața propunerii făcute de comisie și ținând cont de avizul pe care trebuie să-l dea Parlamentul, dacă dumneavoastră ne puteți spune la momentul acesta care sunt soluțiile cele mai credibile pentru a oferi niște posibilități de, vizito, de viitor acum și care sunt necesare pentru utilizarea eficientă a spectrului util și care în același timp să țină cont și de cererea consumatorilor, pentru că cererea consumatorilor este clară și în foarte mult timp această cerere va crește foarte mult și va acoperi marea majoritate a consumatorilor. Sí, muchas gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, Aș vrea să vă spun că s-a vorbit mult despre utilizarea eficientă a spectrului, de partajarea acestuia și de implicațiile economice. Da, e adevărat ce au spus colegii legătură cu copiii noștri. Deci să nu uităm realitatea actuală. Însă nimeni nu a vorbit sau n-a vorbit prea mult despre coordonare. Deci nu credeți că ar trebui să existe o mai bună coordonare între politicile de comunicare în ceea ce privește banda largă sau alte politici specifice la nivel european? Poate că așa am soluționat măcar o parte din problemele pe care le avem. Ok, dann würde ich gerne noch uh, zwei so praktische Fragen nachschieben. Mulțumesc. Aș avea și eu două întrebări de ordin practic, dacă mi îngăduiți, pentru că mă interesează acest domeniu și poate aș putea să obțin și un răspuns. Uh, am vorbit de uh, cererea pentru noile frecvențe. Acum aș întreba care e uh, situația în alocarea frecvențelor la ora actuală, dacă îmi poate întâmpla cineva ce se întâmplă mai exact în statele membre, ce s-a alocat, ce nu s-a alocat, care sunt, câte negocieri mai sunt necesare și a doua întrebare, pentru că colega de la BBC a menționat costurile. Ei, dacă uh, pentru a suporta asemenea costuri și dacă până la urmă reușim să facem acest lucru, uh, dar cu ce pe, pe, pe socoteala cui? Deci cine ar suporta aceste costuri? Care ar fi modelele? Și acum uh, dau cuvântul tuturor celor trei invitați. Sigur, Sigur, au fost foarte multe întrebări de natură tehnică și subiecte de natură tehnică. Vă rog, uh, domnul Hoge, mulțumesc. Întrebarea ar fi, se pare, ce se va întâmpla uh, acum pe frontul frecvențelor. Din ce văd eu, și uh, mă surprinde că se întâmplă deja acest lucru, e că uh, majoritatea autorităților din zona aceasta spectrului, la nivel european sau național, și FCC, deci, deci toată lumea este interesată să vadă cum vor evolua lucrurile, dar există, dacă trebuie să fie măcar un grup de lucru care să spună că dacă, nu pe termen scurt, ci pe termen lung, dacă vom depăși alocarea curentă a spectrului, uh, lucru aplaudat de toată lumea din această sală și de toată lumea în general, ce ar trebui făcut? Cum s-ar putea face pași înainte? Și astăzi, noi facem asemenea studii. În 2007 am făcut pentru Deutsche Telecom un studiu în legătură cu dividendul digital. Am venit cu aproximativ 350 de miliarde de, beneficii, de euro beneficii pentru 2020, uh, dar asta era 2007. Ce am recomandat noi este că acest tip de evoluție să fie luat uh, mult mai în serios, pentru că în Europa avem ocazia să revenim la unele poziții de avantaj tehnologic pe care le aveam altădată în telecomunicații, în, în, în IT, dar trebuie să evaluăm foarte rapid și să facem o foaie de parcurs a realocării spectrului cu utilizarea noilor tehnologii. Majoritatea tehnologiilor despre care am vorbit nu sunt foarte noi, de fapt. Dar nu le-ați văzut până acum pentru că sunt dezvoltate în domeniul militar. Există o tehnologie CDMA, de exemplu, din partea uh, forțelor militare SUA, Acum, ce devine mai clar este că din ce în ce mai mult uh, aceste tehnologii ne vor fi puse la dispoziție în viitor. Dar noi, pe, și îmi pare bine că se adresează asemenea întrebări, trebuie să spunem că dacă vrem să facem pași înainte, și un, e un moment foarte important, cred eu, atunci trebuie să profităm și să luăm în serios aceste dezvoltări economice, dar trebuie să le administrăm așa cum se cuvine, ținând cont costurile, o analiză de costuri și beneficii și cine va suporta costurile, e bine, la asta folosește astfel de analiză. Am vorbit despre analiza făcută acum patru ani uh, cu dividendul, dividendul digital și beneficiile pentru Europa și eu cred că trebuie făcut o analiză care să examineze partea socială, economică și tehnică și să spună care sunt beneficiile în fiecare aceast, acest domeniu. Pe partea tehnică mai multe locuri de muncă, mai mult capital intelectual pentru Europa și să adune lucrurile și să spună așa trebuie să facem administrarea aspectului pe viitor. Și atunci asta ar însemna să o luăm de la zero, practic. Să spunem, așa vom face radiodifuziunea în viitor ar putea să fie un procedaj mai mic de uh, uh, terestru sau mai multă punere în comun și cam astea sunt opțiunile de astăzi, pe care le avem astăzi, pentru că avem o putere de comp- uh, a computerelor foarte puternică cu prețuri reduse. Ne gândim la uh, 95% din telefoanele mobile care au un chip care provine din Europa, de, de la o companie mică de design din Cambridge. Putem, iată, să dezvoltăm astfel de lucruri, dar e o ocazie unică să profităm de acest avantaj. Sper că am răspuns la întrebări. întrebarea foarte bună, care mi-a părut mie cea mai bună, a fost dacă putem utiliza această ocazie astfel încât toată Europa se poate beneficia de banda largă. Eu cred că răspunsul este uh, un da foarte clar și uh, ar trebui să fie un obiectiv pe termen scurt pe faia asta de parcurs de care am vorbit. De aceea am sugerat o bandă de 600 de MHz pentru o, o punere în comun Wi-Fi decât 500 uh, de giga. Uh, you could really do O bandă de 5 MHz. Știu că în multe țări ar fi o propunere provocatoare, pentru că în Europa avem problema asta constantă, că nu avem o piață unică, avem 27 de entități și trebuie să le aducem împreună și asta trebuie să fie o parte a foi de parcurs. Mulțumesc și acum, uh, doamna Smagea. Da, mulțumesc. În primul rând, un comentariu, dacă puteți, dacă îmi îngăduiți, cu serviciile pentru consumatori. Am vorbit de utilizarea tehnologiilor noi, de modul în care tinerii utilizează internetul și se uită la televizor pe laptopuri, da, dacă ei, dacă, dacă le place foarte mult o emisiune tele, de televiziune, atunci ar dori să vadă prin ecran cu o altă definiție la televizor. Totuși. Dar noi trebuie să vedem care sunt serviciile pe care vrem să le punem în comun și cum să ne punem totul în spectrul de care dispunem sau să utilizăm alte mecanisme. Suntem foarte interesați de comentariile acestea pe care le-am auzit și în capacitatea tehnologiei actuale să ne ajute la administrarea utilizării spectrului în mod inteligent. Și știm și la BBC, Departamentul nostru de Cercetare și Dezvoltare lucrează foarte mult pe tema asta, Știm că încă nu suntem gata să facem acest lucru și dacă dorim ca aceste tehnologii să poată fi utilizate pentru spectru și cu alte utilizări, trebuie să investim foarte mult în cercetare și trebuie de asemenea să avem niște standarde foarte solide, pentru că dacă nu, mm, nu vom crea decât haos. Așadar, cred că există riscul de a nu trece de la o abordare de comandă și control la o abordare uh, a pieței libere într-un mod haotic. Eu aș spune că există un model care cred eu că nu ar da rezultatele potrivite. E vorba de licitații. Dacă avem licitații în 27 de state, șansa de a putea coordona și armoniza totul și de a utiliza cât mai bine spectrul la nivel european este una minimă, minusculă și nu vom reuși. Dacă trecem la o abordare comună, da, e posibil, cred, că mai e că cale lungă și multe de făcut ca ă, tehnologia să funcționeze cu adevărat, dar se lucrează la așa ceva. Și poate că Europa poate să ajute cercetarea aici. Dar e important să există coordonare, armonizare și standarde. Așa cred eu că trebuie acționat cu o abordare bazată pe control în administrarea spectrului cred că încă este necesară pentru a obține cât mai mult din utilizarea spectrului, cu tot felul de tehnologii inteligente, sigur, bazându-ne pe tehnologiile de bandă largă, când este posibil, știind că trebuie să avem tehnologii mobile, dar trebuie să avem și tehnologii fixe, robuste, Eh, cu televiziune în trei dimensiuni, să se poată lumea uita la meciuri de fotbal în trei dimensiuni, eh, dar pentru asta mâine încă nu va fi utilizată banda largă, din păcate. Mulțumesc și acum domnul Fizi. Mulțumesc. Eu aș spune că e ușor să eh, vedem aceste grafice Cisco și să spunem că o să avem o criză a spectrului și o situație în care să nu avem uh, capacitatea necesară să facem față uh, um, cererii. Cred că lucrul ăsta ar fi adevărat dacă în Europa nu s-ar fi făcut nimic în ultimii cinci ani pentru a uh, introduce schimbări în politica de spectru. De aceea am spus că acum cinci ani ne aflam într-adevăr într-o situație potențial periculoasă cu spectrul, însă nu ar trebui să intrăm în panică nu ne confruntăm cu o criză atâta timp cât punem în aplicare măsurile pe care am început deja să le aplicăm. Și dacă continuăm așa, nu vom avea o criză. Avem spectru pentru, uh, uh, cel puțin pentru industria mobilă. Provocarea este să urmăm deciziile pe care le-am luat deja, după cum a spus Catrin, acum când se vorbește despre 2013 până în 2015, o prelungire a termenului. Mă preocupă acest lucru, pentru că urmă, următoarea perioadă de 3-4 ani este critică, însă industria va face încă multe pentru a îmbunătăți eficiența tehnologiilor pe care le utilizăm, uh, pentru mai multă infrastructură, pentru modificarea modului în care oferim noi servicii clienților. Uh, tehnologia ne va ajuta uh, și graficele acestea pe care le vedem de la Cisco și de la alții astea sunt normale pentru un mediu în care operează industria mobilelor în ultimii 20 de ani. Nu este nimic neobișnuit. Nu ne confruntăm cu nimic neobișnuit. Sigur, este un, există un set de acțiuni pe care trebuie să le întreprindem și atâta timp cât le întreprindem. Și asta e pentru mine marele test. Avem în 27 de state, de me- state membre o situație în care nu prea se aplică la timp uh, lucrurile convenite, din păcate. Și niciodată n-a fost mai important decât astăzi să aplicăm la timp deciziile luate deja. Um, am auzit o întrebare foarte bună. Domnule Roy, mi-ați adresat o întrebare foarte bună. Să uităm de dezbaterea cu 700 de MHz după o lungă dezbatere în Europa și o dezbatere de bună calitate, am spus că în interesul european e bine să, avem, să punem la dispoziție puțin din spectrul de 800 de MHz pentru radiodifuziune și pentru uh, uh mobilul cu bandă largă, dar uh, doar într-o, într-o țară uh, mare din Europa am făcut-o până în ziua de azi, doar într-una. Deci, în toate celelalte state membre, cu excepția Germaniei și a Finlandei, trebuie să implementăm cât mai curând deciziile pe care le-am dezbătut în ultimii trei ani și le-am luat. Și, ca să spunem lucrurilor pe nume, eu înțeleg interesul lui Catrin și e important pe termen lung să avem uh, o situație clară cu uh, următoarea poziție spectrului care va fi la, put la dispoziție, dar în momentul actual nu mă interesează foarte mult uh, cât spectru va fi put la dispoziție în următorii 5 ani sau peste 5 ani. Am investit mult timp deja în a, a purta aceste discuții. Eu vreau să începem concret, să văd rezultate acesta să fie pus la dispoziția industriei în, uh, cât mai repede posibil și pe o bază economică foarte inteligentă și să, fie eventual înso- și să nu fie însoțit de costuri enorme. Așadar, îmi pare rău, dar cred că întrebarea asta și problema a, a, uh, a uh, măsurii în care deciziile noastre actuale deciziile care există deja uh, au fost implementate, este una care va reveni pe masa noastră și când le vom fi implementat, în, atunci vom putea să începem o dezbatere despre ce se va întâmpla pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte pe scurt, doamna Smagen, din nou. Ce s-a întâmplat în Marea Britanie e că toate aceste planuri de transfer, de modificare, au fost făcute pentru ca noi, radiodifuzorii, să nu eliberăm 800 de MHz. Ce e interesant e că problemele din Marea Britanie le-am avut pentru că guvernul a făcut decizii uh, în avans, pentru uh, când încă nu exista o armonizare europeană. Eu nu spun că vom face această trecere uh, conform planului, dar ce putem face el să o facem așa cum a fost planificat și, și nu ceea ce ni s-a cerut ulterior. Sigur că nu vom putea face tot ce ni se va cere și uh, să o facem peste noapte și în același timp. E un caz foarte specific în Marea Britanie și sunt de acord că trebuie, în primul rând, să punem în aplicare deciziile deja luate. Bine, spune domnul Royal. Mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru explicațiile oferite, mulțumesc uh, invitațiilor pentru răspunsuri și pentru informații. Cu asta încheiem prima rundă, primul grup de intervenții și acum uh, rog ceilalți invitați, ceilalți grup de invitați să vină alături de mine și Gunnar va fi președinte pentru acest al doilea uh, grup de discuții. Mulțumesc! Thanks very much, John. So, may I ask, um... Îl rog pe noi, membrii ai grupului de discuții, să ia loc. As we met already. Hello. Yes. Nice to see you again. And uh, Denise Liskop is here. Are we missing? No. Yeah, no, no. He's, he's here. here. He's here. Hello. So, thank you very much. And I think... Vă mulțumesc foarte mult. Începem imediat această doua parte a audierii noastre. Am uh, discutat deja întreagă despre această chestiune la discuțiile anterioare. Acum e bine uh, că vom discuta mai în profunzime. E bine să privim către viitor. Vom discuta acum despre capacitatea pentru viitor. Îi dau cuvântul imediat domnului Christopher Gau, director al eh, Departamentului pentru Politica de Spectru Europeană la Cisco. Vom uh, discuta acum despre capacitatea de spectru pe viitor și legătura pe care asta o are cu spectrul în general. Vă voi arăta din nou același grafic de la Cisco, creat deci de compania mea. E vorba de traficul de telefonie mobilă în următorii ani. În spațiul mobil avem cea mai mare capacitate de creștere. Vedem că aici, practic, din 2009 încoace, capacitatea sa, ă, spațiul, ă, ă, mă scuzați, creșterea s-a dublat. În 2014 nu vom vorbi despre 5 terabiți pe lună, ci de 6 terabiți pe lună. Deci o creștere substanțială. De ce? În primul rând, videoul. Videoul de pe telefoane inteligente, despre, de pe laptopuri, de pe tabletele inteligente, uh, și de ce diferența e așa mare? Dacă e să iei un iPhone în medie, acesta creează de 30 de ori mai mult trafic mobil decât un telefon obișnuit. Un laptop de 300 de ori mai mult trafic. Deci de aceea avem această creștere exponențială. Și dacă să ne gândim și la tablete de tip iPad care nu erau luate în calcul, creșterea de trafic e și mai mare. Să vedem ce se întâmplă la nivel regional ce se întâmplă în Europa se întâmplă peste tot. Dacă vă uitați aici în dreapta, în sus, aveți Europa Centrală și de Est. 40% din întreg traficul mondial va fi în Europa până în 2014, deci Europa va fi zona cu creșterea cea mai mare. Deci Europa e într-adevăr cea mai mare economie, dar și cea mai mare zonă de trafic. În ceea ce vrește viteza, cea mai bună e aici. La descărcare, viteza actuală este de peste 600 uh, de kilobits pe secundă față de aproximativ 400 în SUA. În ceea ce vrește alocarea spectrului și politica de spectru, un... pentru a ne menține în frunte, trebuie să luăm anumite acțiuni. Trebuie să și aici politica poate juca un rol. Un domeniu clar asupra căruia ne-am axat este cel al spectrului autorizat pentru banda largă mobilă. Jos, vedeți care sunt termenele propuse pentru a pune la dispoziție acest spectru. E vorba de spectrul de 900 și de 800. În primul rând era vorba de uh, voce pe mobil. Avem și spectrul de 2,6 GHz. De asemenea, la 2,1 GHz uh, se poate elibera spectrum, însă asta nu se face la nivel european, deci nu intră în cadrul politicii despre care discutăm. Cred că alții vor vorbi mult despre autorizare, de aceea eu mă voi referi la altceva. Mulți operatori telefonici vorbesc despre un al doilea dividend digital, de care cu siguranță veți ține cont în această politică. Să dați fiind că nu am mult timp, vă voi vorbi despre sistemele de acces fără fir. Wi-Fi. E o prezentare destul de tehnică, însă câteva elemente. La stânga aveți situația actuală pentru standardele Wi-Fi și la dreapta niște standarde definite în comun. În primul rând, e importantă viteza. Noile, noile standarde vor permite o viteză mai mare de până la 3,2 gigabit pe secundă. În al doilea rând, spectrul de care va fi nevoie. Deci vom trece de la canale de 40 de MHz la 160 de MHz. E un standard care ar putea fi gata în 2013, deci specificațiile sunt, vor fi deja gata la sfârșitul anului 2011. Deci cred că ar trebui să începem să ne gândim la această posibilitate care încă nu există. Ce contează toate acestea? De ce e atât de important uh, conexiunea fără fir? De ce vorbim despre noile standarde? În primul rând, oferta. Și din nou voi vorbi despre ce statistici privind uh, mobilul. Cum a spus și domnul Forge, există tendința de a avea traficul pe internet, uh, uh, de a avea internetul ca suport pentru comunicațiile mobile. Telefoanele noastre inteligente le folosim fie acasă, fie în afara locuințelor, mai ales în afara locuinței. Vă voi da un, vă voi da un exemplu de exemplu, dacă aveți un iPhone pe rețeaua Mobistar și îl folosiți, acesta va detecta automat dacă există o rețea mobilă Wi-Fi și în mod automat se va muta pe acea rețea, deoarece dorește să transfere traficul pe Wi-Fi, dacă e posibil. Deci există aici nevoia reală de a crește capacitatea pentru Wi-Fi. Însă nu e vorba aici doar de datele din uh, telecomunicațiile mobile, din telefonia mobilă. Iată niște exemple de alte aplicații pentru care dorim aceste rețele fără fir uh, uh, video. Acesta este un exemplu din spitale de Aici poate fi folosită uh, tehnica video cu înaltă rezoluție pentru îngrijirile cetățenilor. E vorba de trimiterea automată a rezultatelor de la laborator către telefoane mobile, e vorba de uh, notificări prin alarmă. Iar în ceea ce privește videoul, e vorba de comunicări video pentru îngrijitori Deci, iată o serie de aplicații în care pot fi folosite aceste sisteme mobile fără fir pentru niște îngrijiri de sănătate mai bune. Dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în spațiul educativ, un element cheie care apare din ce în ce mai mult este folosirea conexiunilor fără fir în sălile de clasă. Și aici beneficiile sunt clare. Putem avea, de exemplu, discuții interactive cu un profesor în mai multe locații. Deci un fel de conferințe video, însă cu înaltă definiție. Teleprezență. Deci un exemplu din spațiul educativ și un alt exemplu rețelele de acasă. Se folosește în ce mai mult video acasă pentru uh, Uh, conținutul uh, generat de utilizatori sau pentru sistemele de securitate video. Și pe viitor uh, și pentru conținutul tridimensional. Deci și aici doamna de la BBC vorbea despre asta, însă nu cred că e ceva ce se va întâmpla imediat. Ce putem face în legătură cu toate acestea? Domnul Forge a vorbit despre un spectru fără licență pentru 5 GHz. Unul din Aici, practic, am putea face asta fără să ne complicăm prea mult viața. Deja Wi-Fi uh, funcționează cu 2,5 GHz. Deci am putea să avem și 5 GHz. Nu știu dacă puteți vedea toate informațiile despre acest grafic. În Japonia, în SUA, în Europa Occidentală, chiar și în India, într-o oarecare măsură, există spectru care poate fi folosit pentru Wi-Fi la 5 GHz. Deci asta există deja la nivel internațional. Noi vrem ca cele linii verzi de acest grafic să fie practic uh, um, să acopere întreg spectrul. Putem partaja aici cu utilizatorii existenți pentru a reduce problemele și pentru a minimiza interferențele cu utilizatorii actuali. Câteva concluzii acum. În primul rând, mobilitatea crește în mod exponențial. Și există motive reale pentru care ă, ne dorim să crească acoperirea cu bandă largă în mai multe domenii, în sănătate, la nivelul educației și în locuințele oamenilor. Credem că e nevoie de licențe, însă deși e nevoie și de un spectru lipsit de licențe și de aceea propunem ca valoarea um, să fie extinsă de la 2,5 la 5 GHz pentru a acoperi întreg uh, sistemul. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Nitric acum, Senior Manager la CES. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Hockmark. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea de a vorbi astăzi. Voi vorbi puțin despre capacitatea pentru viitor și despre ce pot face sateliții și ce fac deja în acest domeniu. Cine suntem noi? SES un operator global de sateliți. Avem 44 de sateliți, acoperim practic întreaga planetă. Avem două companii de operațiuni, SES Astra și SES World Skies. Una este, avem baza noastră în Luxemburg aici. Avem de asemenea locații în Marea Britanie și în țările de jos. Oferim capacitate satelita- satelitară pentru video, date, bandă largă, telefonie, servicii guvernamentale și rețele private. Rețeaua Astra, pe care cu siguranță o cunoașteți, ajunge în 125 de milioane de cămine. În Europa există 17 sateliți care acoperă teritoriul în mai multe frecvențe de bandă, uh, C, Q și K. Uh, just quickly to show that we have we are a global operator, but we are regional. Suntem un operator global, însă cu o abordare regională. That from Europe we act as an hub where we connect to other parts. Din uh, de aici ne conectăm și pentru alte părți ale lumii, pentru Africa mai ales. Îmi dau seama că nu e ușor de interpretat aceste uh, informații. Industria uh, satelitară, practic, are foarte mult de câștigat din cea a comunicațiilor. 94,3 miliarde. Importantă de asemenea navigarea prin satelit și observarea terestră, însă aici valoarea economică este mai redusă. Deci mult mai redusă decât cea din domeniul comunicațiilor. Capacitatea pentru viitor. Credem că sateliții permit uh, eliberarea acestei capacități. Sateliții pot găzdui foarte multe feluri de aplicații, în două feluri. Doar prin oferirea capacității, făcând ceea ce știu mai bine, și anume o distribuire multifocală. Putem face IP trunking, oferim de asemenea news gathering, adunarea de știri și distribuirea de S&D High HDTV. Sateliții pot furniza, de exemplu, și bandă largă. Un alt element important, o utilizare eficientă a spectrului. Sateliții folosesc în mod foarte eficient spectrul care le este alocat. Și vă voi explica pe scurt. Avem de aici un satelit, de exemplu, deasupra Europei, cu o rază care folosește un fel de frecvență. Poate folosi din nou aceeași frecvență în aceeași parte a lumii, de exemplu, peste Africa Occidentală și poate folosi și a treia oară asupra Africii Australe, deci de trei ori și putem dubla asta printr-o polarizare. Deci dublăm cantitatea de spectru folosită. Și iată ce se întâmplă cu acoperirea Însă dacă ne uităm la benzile K, care reprezintă o rețea ca cele celulare, aici se folosesc Deci în spațiu să notăm că la 2-3 grade ai un alt satelit. Deci frecvența care o avem noi, care ne este alocată, este folosită de foarte multe ori. Sateliții, de asemenea, pot acoperi în mod uh, instantaneu uh, întregi zone. Și în ceea ce privește acum banda largă satelitară, nu cred că puteți citi din sală informațiile. Sateliții pot oferi soluții imediate pentru a face față diferențelor digitale printr-o acoperire instantanee, puteți ajunge în orice cămin, la sat, la oraș, în zone îndepărtate. Nu contează, sateliții ajung oriunde. Și ziua de astăzi oferim astfel de servicii clienților la niște prețuri corecte. Un alt avantaj este, dacă, este că atunci când trebuie să aplici o nouă tehnologie, cum ar fi LTE, Trebuie făcute investiții mari de obicei, însă nu și în cazul nostru. Vorbim în ziua de astăzi despre diferențele digitale. Oameni care pot avea acces, oameni care nu pot avea acces la viteză, la serviciu și la conținut. Iar acum poți avea la un preț corect un link de 2 megabit peste tot în Europa. Poți avea de asemenea și servicii de uh, televiziune cu altă definiție. De asemenea, suntem un partener ideal pentru videodistribuție și în 3D. În ceea ce privește agenda digitală europeană, practic noi am ajuns deja acolo. Putem oferi servicii existente peste tot în Europa prin conectare cu bandă largă. Avem o capacitate de între 2 și 4 megabiți și chiar sisteme care oferă și 10 megabit pe secundă, KA-SAT. În ceea ce privește inovația, sateliții au fost pionieri. Dacă să ne uităm la televiziunea digitală, sateliții au fost una din primele platforme unde a început să se întâmple asta cu Canal Sat în Franța. Și dacă să ne uităm acum, peste 90% din televiziune digitală. Deci trecerea prin satelit este foarte avansată. De asemenea, cred că știți cu toții cât de importantă este televiziunea în altă definiție. Un progres uluitor. Și datorită contribuțiilor sateliților, acest lucru a fost posibil. Și puteți vedea că doar în Europa avem 320 de canale de televiziune cu altă definiție. Și suntem în creștere. Televiziunea E un motiv de creștere, oamenii se uită la televiziunea în trei dimensiuni, la televiziunea cu o altă definiție. De asemenea, de asemenea putem găzdui uh, modalități de plată, cum ar fi EGNOS. Putem fi, de asemenea, un hub, un centru de telecomunicații cu alte regiuni, cum ar fi Africa. Cadrul politicii actuale credem că sateliții ar trebui să rămână în continuare această, acest element care eliberează potențialul de capacitate. Un satelit uh, e în spațiu timp de 15 ani, după niște pregătiri de 3 ani pentru lansare. Deci e important să avem un cadru de reglementare stabil. Deci, indiferent de ce face Uniunea Europeană în contextul politicii de uh, frecvență, de spectru și frecvență radio, e foarte important să nu luați măsuri care să fie un obstacol pentru activitatea noastră și să nu uităm că activitatea sateliților nu se limitează doar la Uniunea Europeană. Multe companii europene, europene oferă servicii de internet către Africa, de exemplu. Și e important să avem un spectru armonizat pentru a face față obiectivelor de bandă largă. Broadband for all, bandă largă pentru toți. Deci noi cerem doar un cadru de reglementare stabil în care să ne putem dezvolta și să ajutăm Uniunea Europeană să-și uh, atingă obiectivele. Și ca și predecesorii mei, mă voi referi la Cisco, la un studiu care arată că o mare parte din banda largă, din cererea de bandă largă, este pentru video. Și cum spuneați și dumneavoastră, Sateliții oferă, sunt platforma cea mai bună pentru video și noi putem fi o tehnologie complementară pentru alte tehnologii. Mă opresc aici și vă spun că mâine va avea loc o masă de rotundă de discuții pe tema ISO, la care cred că puteți participa. Thank you very much. Mulțumesc foarte, Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ați fost succint, de asemenea vă mulțumim pentru prezentare. Am să dau cuvântul acum domnului Denis Lescop, care este director de cercetare la Telecom Business School. Mulțumesc, domnule președinte. E greu să fiu ultimul care iau cuvântul, pentru că s-au spus foarte multe, multe lucruri interesante și eu împreună cu colegul meu, Gerard Pogorel, am pregătit această prezentare. Am hotărât să ne centrăm pe un punct de vedere diferit în legătură cu o chestiune asupra căreia lucrăm de mult timp și care ne interesează foarte mult, și anume o piață unică de telecomunicații. Suntem de acord cu multe din cele ce s-au spus aici în primul rând, e clar că există o nevoie și consumatorii și companiile utilizează din ce în ce mai mult serviciile de telecomunicație, serviciile de comunicații mobile. Cetățenii traversează din ce în ce mai mult frontierele, călătoresc din ce în ce mai mult și într-un astfel de context pentru a putea comunica, chiar dacă e adevărat că rețelele fixe sunt bine dezvoltate, că există rețea Wi-Fi aproape peste tot, există și o utilizare din ce în ce mai mare a serviciilor mobile. Am putea spune de aceea că această utilizare a telefoniei mobile ar putea reprezenta un element care să ne întărească libertatea de mișcare prin Uniunea Europeană și, într-un fel, ar putea duce la crearea unei piețe europene mobile la nivel înalt și ar putea duce la crearea acelei piețe unice despre care s-a vorbit atât de mult astăzi. Un exemplu aici, nu putem avea o Uniune Europeană care să fie reprezentată de 27 de acvarii diferite în care uh, peștișorul de aur, să spunem, inteligent, să nu poate să treacă dintr-o parte în alta din cauza lipsei de armonizare a spectrului sau a problemelor de acest gen. Deci, cu toții suntem de acord, serviciile trebuie să treacă frontierele fără nicio problemă. Trebuie să existe o circulație și un flux care să ajute consumatorii. Acest lucru este important și pentru lumea afacerilor, în special pentru IMM-uri, care, chiar dacă au o, o activitate mai mult la nivel local, au nevoie de a se dezvolta și în afara rețelei locale, trebuie să-și extindă, de exemplu, activitatea, să aibă un acces la baze de date, la catalogele lor și aceasta prin rețele mobile. Bineînțeles, e nevoie de o viteză, de o capacitate suficientă care să asigure o conexiune în timp real și, de asemenea, un preț rezonabil și absolut transparent. Deci, dacă dorim să avem această piață unică a telecomunicațiilor, o piață unică a serviciilor mobile, trebuie să vedem ce se întâmplă cu piața actuală și ce se întâmplă cu costurile actuale. Aici am vrut oarecum să fiu provocator. Avem o factură din Franța de 133.000 de euro pentru o singură lună aceasta se întâmpla în 2009 și în 2010, anul trecut, un student uh, britanic, William Harrison, uh, a utilizat prea mult telefonul său mobil la Paris și iată a primit o factură de 8.000 de lire sterline. E clar deci că există o problemă cu uh, tarificarea acestor servicii. De asemenea, Aș dori să prezint aici trei obstacole majore în calea realizării acestei piețe unice a comunicării. În primul rând, costurile și suprataxele deosebit de mare atunci când călătorim, când uh, mergem în afara proprii noastre țări, când utilizăm serviciile mobile în general. Acest lucru e valabil atât pentru consumator, cât și pentru companiile mici, care nu își permit în general să plătească astfel de costuri. Și tocmai din, acest, din aceste motive e greu și foarte costisitor să lucrezi uh, în alte state membre. În al doilea rând, există o fragmentare a gestiunii spectrului în Europa, probleme de capacitate, care reprezintă și ele un obstacol ar trebui să ne gândim, de exemplu, la posibilitatea unei licențe paneuropene care să ne permită accesul la aceste servicii mobile fără să ne punem problema unde ne aflăm. Un al treilea element, structura pieței telecomunicațiilor, care este la ora actuală de natură oligopolistică. E în general vorba de contracte de lungă durată, de 15-20 de ani și până la urmă nu există niciun fel de facilitare a procesului de inovație care să ducă la progrese deosebite pe această piață. Care ar fi consecințele negative ale acestor obstacole identificate? În primul rând, se amână din ce în ce mai mult uh, crearea acestei piețe unice a telecomunicațiilor. Eu lucrez de foarte mult timp în acest domeniu, se vorbește despre piața unică de foarte mult timp și în, ultimul, în ultima revizuire a pachetului telecomunicațiilor electronice se vorbește din nou despre acest lucru, dar deocamdată nu se vede niciun rezultat. O altă consecință pentru IMM-uri Trebuie să reamintim aici că pentru a avea inovație avem nevoie de actori mici, diversificați, uh, uh, inovatori, care identifică foarte rapid pe piață elemente noi care ar putea aduce servicii noi și elemente pe care le-am descris mai sus în ceea ce privește prețurile și suprataxele, toate acestea nu permit imm urilor imm să profite pe deplin de elementele acestui sistem. Aș vrea să vă dau un exemplu. Eu am uh, fost uh, în domeniul cercetării într-o, într-un, uh, într-o universitate franceză și a, am lucrat cu ingineri la un proiect de menținere la domiciliu a persoanelor în vârste prin intermediul tehnologiilor Wi-Fi. Ei bine, acest proiect a fost uh, foarte bine dezvoltat în Franța, însă atunci când a fost vorba de a-l exporta înspre în afară, atunci uh, s-au confruntat cu foarte multe dificultăți. De aceea, iată, e foarte greu pentru o companie mică să se dezvolte și să treacă frontierele. Un alt element negativ este acela că este încălcată libertatea de mișcare, o libertate fundamentală de mișcare a bunurilor, serviciilor și persoanelor. În ceea ce privește viitorul, ne putem imagina, bineînțeles, ce ne-ar putea aduce viitorul. Pentru mine viitorul înseamnă peste 10 ani, să vedem care sunt serviciile uh, noi generații. vor fi servicii care să ne permită o utilizare mai eficientă a energiei și care să răspundă, deci, îngrijorărilor noastre în legătură cu dezvoltarea durabilă. A, servicii de genul a, educație la domiciliu sau a, jobul acasă la domiciliu. Deci, nu știm prea bine ce ne așteaptă pe viitor. Știu că, de exemplu, în urmă cu Uh, câțiva ani, în 2001, se făcuse un studiu în legătură cu VoIP și la momentul uh, respectiv nimeni nu credea în aceste servicii. Iată, în ziua de astăzi, viitorul ne arată că era foarte posibil și aceasta ne arată că trebuie să permitem accesul la inovație și că trebuie să ne gândim, indiferent de politica pe care o avem, să ne gândim în primul rând la IMM-uri, pentru că acestea sunt uh, Uh, cele care ne aduc uh, inovațiile. Și trebuie să avem uh, acest spirit al experimentului, al laboratorului și ar trebui să permitem actorilor de pe piață să lucreze în acest sens. Toate acestea pentru a putea crea o piață unică a comunicațiilor electronice. O piață care să fie bazată pe existența unei platforme paneuropene a serviciilor care să utilizeze diferitele rețele existente în mod uh, neutru, astfel încât consumatorul să nu fie interesat uh, la ce rețea se conectează, ci doar să se conecteze și să beneficieze de acel serviciu. S-a vorbit astăzi de asemenea despre dividendul uh, digital. Aceasta reprezintă o nouă posibilitate de a reflecta la felul în care vom aloca frecvențele, dar în același timp uh, ne permite să fim mai inovatori, să scădem prețurile și pe de altă parte această platformă ar putea reprezenta un embrion al pieții unice europene în domeniul telecomunicațiilor. Din punctul meu de vedere, acest lucru s-ar putea face prin uh, politicile la nivel europene, politica de gestiune a spectrului și poate că ar fi bine să facem așa cum spunea Simon Forsh, să ne gândim la o alocare dinamică a spectrului pentru a putea crea noi servicii, să utilizăm și capacitățile satelitare, așa cum spunea Peter în urmă cu câteva minute, și să nu uităm că după ce va fi alocat acest spectru, vor apărea tot felul de alte probleme. Se vorbește foarte mult despre acest dividend digital, dar nu știm ce se va întâmpla după aceea. Și să nu uităm și legea, legislația concurențială. Va trebui să fim atenți ca după crearea acestor servicii, prețurile să nu crească, ci din potrivă să scadă prețurile care sunt observate în fiecare stat membru principiile implicate aici. Ne gândim în primul rând la principiul flexibilității tehnologice, deci să permitem operatorilor să aibă o opțiune tehnologi tehnologică astfel încât să utilizeze tehnologia cea mai de vârf. Aceasta poate duce la crearea unei piețe secundare pentru spectru, pentru alocarea de spectru și o utilizare comună a acestuia. Să repet încă o dată, dacă ne gândim la ce au făcut uh, Google, uh, IBM, Amazon, toate acestea erau IMM-uri care s-au născut prin proiecte pilot. Trebuie să ne gândim la acest lucru. Piața noastră trebuie să fie destul de deschisă pentru a permite intrarea noi actori și pentru a se putea dezvolta în continuare. Și am să închei aici prezentarea mea. Mulțumesc! Thank you very much. And, um, your last... Mulțumesc. Ce a spus dumneavoastră în ultimul rând, în legătură cu exemplu Yahoo și altor companii, uh, la asta m-am gândit și eu la început și e foarte important să subliniem aș, aș, așa, așa ceva. Există și o companie suedeză, știu eu un exemplu, cu Spotify, care oferă uh, servicii muzicale pentru care utilizatorii plătesc însă nu vor putea avea mult succes la nivel european, din păcate, pentru că sunt drepturile de proprietate intelectuală și așa mai departe. Poate că dacă se mută în Statele Unite să aibă succes. Iată, astea sunt într-adevăr probleme pe care toți intervenienții le-au subliniat. Acum, vă rog, cine dorește să pună întrebări, are cuvântul. Dacă nimeni nu dorește, vreau eu să uh, vă întreb uh, Asta pentru că dumneavoastră ne-ați uh, împărtășit experiența dumneavoastră, iată, ne-ați oferit atâtea informații și aș putea face un rezumat. Dumneavoastră a spus că lucrurile se schimbă rapid, nu știm cât de mult se vor schimba lucrurile, dar trebuie să acționăm și noi, pentru că lucrurile sunt foarte complexe poate sunt puțin ironic <laughs> aici. Nu fac un rezumat al, ceas, al celor spuse dumneavoastră, ci uh, al uh, părerilor ascultate în toate aceste zile, în discuțiile din aceste zile. Mm, în, și până la urmă poate că uh, fiecare luare de cuvânt nu face decât să te năucească și mai mult. Deci, v-aș întreba, care ar fi urmarea, propunerile concrete ale dumneavoastră pentru a îmbunătăți realitatea. În Parlamentul European dăm câte două minute de vorbire la, la plenar. Acum vă voi oferi fiecăruia câte două minute ca să ne spuneți cum ați dori să schimbați noastră legislația pe viitor. Vă rog. Mulțumesc. Eu cred că, în primul rând, și asta am spus în ultima parte a propunerii mele, aș dori să, extins, să extind această bandă fără licență de 5 giga. Cred că e ușor de făcut și ne poate ajuta Parlamentul să facem acest lucru, pentru că, și apoi, pentru că nu s-au referit multă lume la asta, în spectrul acesta acordat cu licență, este și asta foarte important, aș spune, că menținerea termenelor așa cum sunt în politica spectrului acum e foarte important. Și putem uh, începe să vedem dacă se pot uh, face și alte alocări pentru aspectul cu licență. Bun. Acum, asta de la Cisco ne-ați prezentat toate aceste grafice despre traficul datelor pe mobile și traficul de date în general. Dar astăzi nu s-a discutat problema vitezei, care e o altă dimensiune a capacității, că viteza crește în continuu, <clears throat> viteza de transmisie a datelor. Scopul este 100 de megabytes pentru 2020 și ne, ne uităm cât de rapid uh, s-au schimbat lucrurile în ultimii ani Poate că ar fi bine să avem 100 de megabyte pentru 50% pentru populație până în 2020, dar Corea de Sud poate va avea 1000 de megabytes la acea dată. Și sigur, și, și, alți, și ceilalți pot să răspundă, dar vă întreb pe dumneavoastră, care e cantitatea de spectru dispusă astăzi și în, comisia, în propunerea comisiei cu 800, cum ar ce părere aveți despre această propunere? Eu cred că problema vitezei nu se referă doar la spectru, ci cred că în cazul spectrului e clar cu atât mai largi sunt canalele, cu atât mai uh, uh, mult poți crește viteza. Sigur, sunt limitări pe care le știe toată lumea, dar cred că problema cu mobilul este să trecem spre 4 giga și dincolo de 4 giga și, și la 4G și până în 2020, sigur, se poate vorbi de 100 de eh, giga, dar mai e mult, de, mai, mai sunt multe de făcut. Acum, trebuie ca tehnologia de, cu fibră optică să se răspândească din ce în ce mai mult și la mobile. Pentru că And I think introducing fiber there is... Uh, introducerea fibrelor optice mm, cât mai generalizată ne va ajuta să avem și viteze mai bune. Mulțumesc. Acum, uh, domnul Fanifric, Da, mulțumesc. În legătură cu ce dorim noi să schimbăm, cred că noi nu cerem prea multe schimbări, ci mai degrabă cerem ca dumneavoastră și statele membre să țină cont de contextul mai larg cu uh, Uniunea Comunicațiilor Internaționale, pentru că satelitele utilizează benzi uh, de frecvențe diferite, ca A, ca U, care sunt uh, uh utilizate de uh, mulți operatori din întreaga lume, uh, banda K alocată operatorilor de satelit de multă vreme care, și se oferă servicii utilizatorilor finali și sateliții pot fi foarte eficienți prin reutilizarea întregului spectru și există o mare capacitate care poate fi oferită. Nu pot face comentarii în legătură cu, cu 800 de mega uh, din punctul nostru de vedere, însă cred că un lucru important când vorbim despre viteză uh, mare pentru utilizatorul final Uh, s-a spus aici despre 90% de acoperire în Marea Britanie, dar ce se întâmplă cu ceilalți 10%? Cred că satelitele, sateliții pot ajuta la îmbunătățirea lucrurilor. Those people with, uh, with the connectivity. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Scop, Da, în legătură cu prima întrebare. Je, je, je crois vraiment qu'il faudra... Cred că trebuie să punem, să avem un sistem de licențe uh, pan-europene, deci în toată Europa, orice ar fi, putem coordona, armoniza, dar trebuie să avem uh, ideea asta de piață unică. Ideea asta stă la baza Europei, deci trebuie să avem licențe pentru întreaga Europa. Putem discuta despre modul cum le vom utiliza, în fine. Mie îmi place ideea unei licențe open source, ca să spun așa. S-ar trebui să se găsească un alt mod de plată, la fel, cu un nivel foarte ridicat. Cred că asta are tendința să orienteze uh, piața spre servicii unde se câștigă foarte mult. Asta ar fi, asta ar fi primul element. Poate că s-ar putea găsi un sistem de acordare a licențelor uh, pentru zonele, cum spuneau uh, colegii mei, cu acces foarte dificil. Să vedem cum să ajungem la toate persoanele din toate regiunile. Și probabil că satelitul e un mijloc uh, foarte bun. În legătură cu 800, n-am multe de spus. Sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. Thank you very much. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă cineva mai dorește. Dacă mai dorește cineva. I think we should um, thank our panel. Uh, thanks very much for this um, discussion and. Uh... Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru discuție. Aș avea câteva reflexii pe care doresc să vi le împărtășesc. Da, s-a spus că e nevoie de niște soluții pentru perspectiva pe termen scurt. Ați menționat utilizarea spectrului ca bun comun. E o Eu salut orice pași care pot fi luați pentru a ne îndrepta în această direcție. Sunt uh, aici uh, noi șanse pentru comerț, pentru punerea la oaltă a unor operatori. Cum să deschidem suficient spectrum? Cred că, și spun asta mai ales din perspectiva discuțiilor în curs, deoarece încă nu am terminat. Primul raport va fi prezentat în comisie la sfârșitul lunii februarie și de aceea aștept orice sugestii în acest sens. Dacă avem această creștere a traficului și dacă vrem să avem cele mai bune șanse pentru viteză și, așa, și capacitate, atunci trebuie să discutăm despre cum putem să avem o deschidere mai mare. Spuneați că Europa are nevoie de o bandă de 1200 de megahertz. Acum ne apropiem practic de 500 de megahertz. Cu toții vorbim despre ce s-a întâmplat în ultimii ani. Am văzut cu de mult a crescut traficul, însă ce se va întâmpla când vor crește și serviciile? Și vor apărea noi echipamente, noi aparate. Am fost fascinat să văd cum se schimbă nevoile noastre pentru traficul uh, mobil și cum e nevoie de o mai mare capacitate de trafic, de exemplu, pentru iPad sau pentru iPhone. Deci sunt practic ultima invenție a omenirii, aceste telefoane inteligente și aceste tablete. Însă cine știe ce va apărea săptămâna, ă, mă scuzați, primăvara viitoare. Deci vom vedea cum vor evolua lucrurile. Vorbea de asemenea despre utilizare crescută și uh, la noi acasă, despre comunicațiile de la mașini, între mașini, vorbeam despre Internet of Things, deci nu știm cum vor evolua lucrurile, să știm că sunt în continuă schimbare. Poate că ăsta e doar începutul. Și unor am impresia că erau minunate vremurile când ne uitam la televizor în alb și negru. Da, erau bune și vremurile alea, însă între timp lucrurile s-au schimbat. Da, văd că doamna de la BBC e de acord cu asta. Da, lucrurile se vor schimba și e important să fii pregătit pentru aceste pregătiri, pentru aceste modificări. Economia trebuie să fie suficient de deschisă. Ce s-a întâmplat cu GSM-ul în anii 80 și 90? Și eu aș vrea ca cineva să urmărească îndeaproape lucruri. All of you for uh, participating in this hearing. Vă mulțumesc tuturor pentru participarea la această audiere. Vă mulțumesc dumneavoastră, membrilor acestui grup de discuție și celor de la grupul anterior.